nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. No, no, no, Dragi colegi, nu ne putem permite o întârziere mai mare de 5 minute. Domnul și domnilor, aș dori să vă comunic că în primele 15 minute Europal TV va înregistra reuniunea noastră însă nu cu sunet, doar imagini. Sunt sigur că unii colegi vor mai sosi și mai mulți jurnaliști vor sosi. Aveți uh, ordinea de zi a de astăzi. Nu cred că există obiecții. Nu avem interpretare în uh, cehă, malteză, slovenă, slovacă și malteză și malteză. O să discutăm despre viitorul sectorului agricol și alimentar. Raportor este domnul Dorfman. Este un subiect pe care l-am discutat de mai multe ori. și nu există, de fapt, nicio reuniune a Comisiei Agri în care să nu discutăm forma viitoare a politicii agricole comune. Și mă gândesc și la comunicarea Comisiei Europene, publicată în data de 29 noiembrie 2017, pe același subiect, Sunt sigur că raportorul vă va da mai multe informații privind calendarul pe care trebuie să-l respectăm și cred că ar trebui să-i dăm uh, cuvântul direct raportorului, după care um, raportorii din umbră o să aibă ocazia să intervină, urmați de coordonatori sau de cei care îi înlocuiesc. Și dacă sunteți de acord cu această ordine, permiteți-mi să dau cuvântul raportorului, vă rog. Mă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. O să încep acolo unde v-ați uh, oprit dumneavoastră, calendarul. În comisie deja de mai mult timp am discutat că ar trebui să reușim ca până în mai sau cel mai târziu cu ocazia sesiunii plenare din iunie, ar trebui să adoptăm acest raport. Acest lucru ar însemna că în data de 17 mai, în Comisia Agri, ar trebui să votăm acest raport. Deci nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Drept urmare, am încercat ca acest raport să îl elaborez cât mai repede posibil, îl aveți în fața dumneavoastră și sper că va fi un text uh, util pentru munca, din, munca noastră din următoarele săptămâni și luni. Obiectivul meu a fost și rămâne în continuare să elaborăm un raport cât mai politic posibil. Sarcina acestui raport nu este să spună cum trebuie să arate viitoarea politică agricolă uh, comună. Am sărit astfel, uh, am sărit peste detaliile tehnice care trebuie să facă parte din propunerea legislativă care va veni. Acest raport înseamnă o poziționare fundamentală vis-a-vis -vis de viitorul politicii agricole comune, încercând să găsim o majoritate cât mai uh, transpartinică în comisia noastră. Acesta este spiritul în care am redactat acest raport, încercând să includ cât mai multe um, subiecte, fără a intra, după cum am spus, în detalii prea tehnice. Am împărțit uh, raportul în trei capitole. Aceste capitole reflectă părțile propunerii legislative uh, care va veni într-o întâlnire cu comisarul Logan Uh, ne-a spus că intenționează să vină cu trei propuneri legislative. Una referitoare la noile relații, noul, noua formă de respectare a principiului subsidiarității uh, este un nou model cunoscut sub titlul New Delivery Model care se referă la un nou model de cooperare între Uniunea Europeană și state, respectiv regiuni, a doua propunere legislativă, centrul uh, politice agricole, primul și al doilea pilon și al trei, a, a, a treia a treia propunere legislativă privind uh, organizarea pieței, pieților. În ceea ce privește primul punct, acest nou New Delivery Model, aceste, această nouă relație sau nouă formă a relațiilor între Uniunea Europeană și statele membre. Uh, din raportul uh, prezentat, din comunicarea prezentată de Comisia Europeană, nu avem decât un uh, punct uh, principial privind uh, viziunea Comisiei Europene. Uh, am aflat mai multe detalii în urma discuțiilor pe care le-am, le-am uh, purtat, însă nu există o propunere oficială mai detaliată în acest sens. Drept, drept, drept urmare, în raportul meu, uh, Uh, precizez faptul că nu excludem posibilitatea unor noi, posibili, noi uh, oportunități înspre simplificarea și uh, reducerea birocrației în domeniul politicii agricole, ceea ce ar permite să se răspundă mult mai bine necesităților concrete din statele membre. Pe de altă parte, politica agricolă comună trebuie să rămână o politică comună, o politică europeană. Nu trebuie să ajungem la interpretarea principiului subsidiarității, care până la urmă va duce la situația în care fiecare stat membru să facă ce dorește nu trebuie să uităm că există o piață comună în Europa și deciziile diferite din diferite state membre s-ar putea să ducă la dezechilibre pe această piață comună. În raport mă refer și la îngrijorările pe care le am vis-a-vis -vis de o planificare statală a politicii uh, agricole pentru că există în propunerea Comisiei un plan de stat pentru întreaga politică uh, agricolă, un plan care ar acoperi uh, pilonul 1 și pilonul 2 uh, și mă gândesc că aceste planuri agricole, de exemplu, în statele federale sunt foarte diferite. Pentru primul pilon, autoritățile federale, autoritățile centrale sunt responsabile. Pentru pilonul al doilea, autoritățile uh, Uh, regionale uh, ale statelor, uh, ale landurilor germane, de exemplu, acestea au competențele pentru al doilea pilon al PAC. Deci, pentru redactarea planurilor de dezvoltare rurală, autoritățile regionale sunt competente, de exemplu. În a doua parte, acolo unde este vorba tot de primul și al doilea pilon, atrag atenția în primul rând că eu sunt convins că modelul legat de al doilea pilon a dovedit că funcționează într-un mod adecvat și că dorim să păstrăm în continuare acest model. Consider în continuare că dacă păstrăm acest model, trebuie să se bucure și de finanțarea necesară. Drept urmare, cerem ca în viitorul cadru financiar multianual politica agricolă comună să se bucură de nivelul de finanțare um, actual, deci să există suficiente fonduri pentru a putea finanța această politică. Am și câteva reflexii pe marginea primului pilon. Cred, sunt convins că modelul modelul european al uh, agriculturii ar trebui să fie un model care să se bazeze pe exploatații agricole uh, conduse, gestionate de familii. Uh, este un model pe care cred că trebuie să-l promovăm și în uh, diferitele re- regiuni, în diferitele state ale Uniunii Europene, aceste exploatații agricole familiale au dimensiuni diferite și cred că trebuie să creăm mecanismele care să ne, care să permită salvarea exploatațiilor agricole familiale de mici uh, dimensiuni și o abordare degresivă în primul pilon ar fi una foarte importantă și nu este vorba de o pedepsire a unor uh, unități, a unor unități, a unor exploatații agricole, ci de uh, reflectarea costurilor uh, mai mari sau mai mici pe care trebuie să le suporți în funcție de dimensiunea exploatației agricole. Tocmai de ce am introdus acea plată suplimentară de la, începând de la primul hectar în sus. în statele în care există, se, există o calculare a primei uh, plătite pornind de la modele istorice, cred că mm, trebuie să ne gândim că până în anul 2027 vom plăti prima care se bazează pe o cultură care existase în urmă cu 25 de ani, în anul 2000. Cred că trebuie să ne actualizăm din, din, din acest punct de vedere modelul pe care îl respectăm, pe care îl vom pune în, în, în vigoare pentru a, ne, pentru a garanta viitorul acestui sistem bazat pe plăți directe. Un sistem care însă trebuie să fie unul, unul modernizat. Apoi, avem nevoie de o mai, de o mai echitabilă distribuire a fondurilor între uh, statele membre și trebuie să înțelegem că costurile sunt diferite de la o regiune la alta în Europa și această distribuire trebuie să reflecte situația economică diferită între statele membre ale Uniunii Europene și de altfel întreaga dacă este să ne uităm la întreaga finanțare a sectorului agricol din statele membre, trebuie să avem uh, în vedere plățile atât din primul cât și din al doilea uh, din al doilea uh, pilon. În continuare, cred că avem nevoie de plățile cuplate, însă nu trebuie să fie afectată concurența loială. Avem nevoie de o promovare strategică a tinerilor uh, agri- uh, agricultori prin elemente din primul pilon, din al doilea pilon. Avem nevoie de politici concrete în, uh, pe, pe plan național pentru că promovarea tinerilor agricul- agricultori nu este posibilă doar prin intermediul uh, politicii agricole comune. Este, este nevoie de măsuri politice mult mai cuprinzătoare, la, inclusiv la nivelul regiunilor care trebuie puse în aplicare. Am insistat asupra importanței uh, celui de-al doilea pilon și am insistat asupra import- importanței abordării de tip uh, lider, programul lider. Apoi, am pus următoarea întrebare. Cum putem uh, justifica uh, plăți uh, din fonduri publice și prin contribuții în domeniul protejării mediului înconjurător. Pe de-o parte, cred că trebuie să simplificăm, să clarificăm măsurile, însă această simplificare nu trebuie să ne ducă în situația în care obligațiile vis-a-vis -vis de protejarea mediului înconjurător să fie uh, diluate. Măsurile de în, înverzire prevăzute de până acum nu cred că ar putea fi pur și simplu înlocuite cu o condiționalitate mai puternică în primul și în al doilea uh, pilon. Inovarea va fi foarte importantă pentru viitor, cred că va fi una din cele mai importante provocări pe care ne vom confrunta în următorii ani. Și, în fine, um, locul, care va fi locul sau care ar trebui să fie locul uh, agricultorilor în lanțul uh, alimentar. Este foarte importantă organizarea comună a piețelor, trebuie să fie continuată, de exemplu, programe cum ar fi laptele în, uh, laptele în școli și prin uh, propunerea Omnibus să insi- să insistă asupra importanței locului agricultorilor în întregul lanț alimentar. Uh, se insistă asupra faptului că există niște provocări deosebite legate de sectorul uh, laptelui și am, uh, din păcate situația nu s-a îmbunătățit, îmbunătățit prea mult în ultimii ani în acest sector. Uh, și cred că trebuie să ne gândim la posibilitățile de bunătățire a mecanismelor de răspuns la, la situații de criză. Poate schimbăm uh, uh, procedura bugetară astfel încât să dispună de un grad de flexibilitate mai mare, să putem transfera fonduri de la un exercițiu bugetar anual la altul pentru a putea răspunde mult mai rapid acestor crize. Acordurile de liber schimb trebuie să, trebuie să fie echitabile și sectorul nu trebuie să fie folosită pentru a deschide acces la piețe care nu sunt deloc relevante și pentru sectorul agricol nostru. Și, în fine, aș dori să vă spun că da, calendarul este destul de strâns, plecând de la premisa că în iunie vor veni propunerile legislative și ne apropiem de sfârșitul acestui mandat legislativ, mă gândesc că aceste propuneri legislative ar fi putut să fie publicate mai repede de către Comisia Europeană. Deci, domnule președinte, dragi colegi, acestea sunt elementele principale ale raportului meu. Aș dori, pe de-o parte, să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, mi-au furnizat informații în ultimele săptămâni, informații care mi-a fost utilă pentru elaborarea acestui raport. Mulțumesc raportorilor uh, din umbră și uh, secretariatului, care a fost foarte util. Sper că această cooperare uh, pozitivă pe care am avut-o cu colegii va continua și în momentul în care vom discuta amendamentele vom încerca să includem într-un mod uh, cât mai cuprinzător amendamentele uh, depuse, însă uh, revin asupra acestei idei. Nu cred că ar trebui acum să intrăm în detalii prea tehnice, ci mai degrabă ar trebui să încercăm ca prin acest raport să creionăm principii fundamentale, să ne prezentăm propria părere și uh, să ne, să ne concentrăm pe detaliile tehnice după ce va veni propunerea legislativă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. O să dăm din nou cuvântul raportorului la uh, sfârșitul dezbaterii noștri, uh, noastre. Avem 30 de colegi înscriși pe lista vorbitorilor, raportori din umbră, coordonatorii, fiecare uh, vor avea la dispoziție două minute, după care uh, un minut uh, ceilalți membri ai comisiei. Doamna Aguilera este prima. Nu este afișat timpul inter- intervenție, deci cu 10 secunde înainte ca timpul să expire o să Uh, vă arăt uh, ciocanelul pentru a vă atrage atenția că nu mai aveți mult timp. El martillo me parece bien. Da, bine, până cât sunt departe de ciocanel, uh, încă sunt liniștită. Mulțumesc, domnule președinte, sigur. Sunt multe de spus și apoi astăzi, de asemenea, se formează Comisia Specială pentru Pesticide și cumva ne ia așa uh, repede, deci uh, va trebui să plec uh, în ultimele 45 de minute ale reuniunii, deci nu voi mai putea asculta ultimul cuvânt al domnului Dorfman. Însă nu vreau să intru în toate detaliile, că nu e timp. Mă refer doar la câteva aspecte. Am mai făcut-o, dar o mai fac. Îi mulțumesc din nou domnului Dorfman, că a făcut o treabă foarte bună, cred eu și uh, am putut avea timp suficient pentru ca să ne ocupăm de toate subiectele și să avem o dezbatere cu timp suficient pentru amendamente. Da, sunt de acord că uh, nu, nu trebuie o dezbatere prea specifică, prea tehnică, tot uh, uh toată comunicarea, nu doar regulamentul, dar trebuie să imprimăm orientări politice și uh, foarte clar ați făcut-o, domnule Dorfman, cu unele sunt de acord, cu altele nu atât de mult. Deci aceste orientări politice trebuie să se vadă clar. Vorbim mult, uh, spunem că nu vrem o renaționalizare, nu, re, nu cofinanțare, însă trebuie să subliniem foarte bine aspectul legat de comunicare ca să ca să nu uh, ni se uh, închidă această posibilitate. Bun, e un proces complex de planificare strategică și deci trebuie să fie un pilon finanțat uh, exclusiv de Uniunea Europeană și un al doilea pilon cofinanțat. Sigur că va exista mult feedback între unul și celălalt. Deci eu am foarte multe dubii încă în legătură cu metoda. Dar sunt de acord cu metoda de a evalua rezultatele. Uh, sunt aspecte care cred eu că sunt foarte importante. De exemplu, arhitectura verde trebuie să se vadă foarte clar în comunicare, ce model de arhitectură verde este și uh, care să fie obiectivul european. Apoi, uh, capping-ul nu trebuie să se afle în mâinile statelor membre, nu ele trebuie să-l hotărască, nu, trebuie să uh, luăm o măsură asiguratorie clară când e vorba de a determina regulile europene cu acest capping și închei, domnule președinte, că vă că a dedicat și o Ocănelul, gestionarea crizelor. Trebuie să încercăm să o îmbunătățim Cred că e un problemă care, cred că e o problemă care încă n-a fost rezolvată. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Vă rog, nu mai mulțumiți, dragi colegi, și concentrați-vă pe mesajul principal. Domnul Nicholson, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Agniu încearcă să mă întrerupă. Da. Mai întâi de toate vreau să spun că trebuie să mulțumim într-adevăr domnului Dorfman pentru toată munca sa. A investit mult timp și eforturi uh, și iată, în scurt timp a făcut un document atât de exhaustiv. Sigur că acum întrebarea cheie și poate că nu vă va surprinde că mă leg de asta, uh, pentru că, bun, eu am mai văzut lucruri de, de genul ăsta. Ultima dată când am mai făcut reforma PAC, și tot bugetul a fost uh, partea centrală. Deci câți bani să se îndrepte spre PAC. Și adevărul e, domnule președinte și domnul Dorfman știe foarte bine, că toate celelalte aspecte, toate celelalte politici ale Europei vor bani de la bugetul PAC pentru ca să-și extindă uh, propriile interese și problema asta a fost agravată în prezent, este agravată în prezent din cauza incertitudinii cu Brexitul și ce se va întâmpla cu bugetul politicii agricole comune și nu sunt deloc fericit că spun asta, dar asta e realitatea, asta e situația, însă deci cei care sunt implicați în agricultură știu că asta se, și asta uh, se, înseamnă cei din afara Parlamentului și cei care vor veni în următoarea legislatură. Bine, eu nu voi mai fi aici, dar cei care vor fi moștenitorii noștri trebuie să fie hotărâți și să se lupte pentru bugetul agriculturii. Asta este problema principală. Dacă nu avem bani la buget, atunci oricât ai încerca, nu poți reuși. Chiar dacă ai cele mai bune intenții din lume, nu poți da rezultate dacă nu ai banii necesari. Sigur că eu salut faptul că se concentrează raportul pe inovare. Cred că e o bună cale înainte pentru că Comisia să examineze acest aspect. Mă preocupă și posibilitatea ca statele membre să profite de ocazie și să nu cumva să uh, Uh, ia măsuri uh, uh, prin care să cheltu- cheltuiască prea mulți bani și Comisia trebuie să preîntâmpine o asemenea situație. Comisia trebuie să spună clar cum se vor lega unul de altul primul și al doilea pilon și să fie sume separate pentru primul și al doilea pilon. Știm foarte bine că cel de-al doilea pilon e, prea complex, e mai complex decât primul și nu vrem să se extindă această complexitate. Aș mai fi putut spune multe, dar văd că vreți să mă opresc. Mulțumesc. Da, dalej proszę o pobijanie części kurtuazyjnej. Președintele, dar din nou am această cerință să nu mulțumim tuturor pentru că pierdem timpul, vă rog. Mulțumesc și eu pentru acest raport cuprinzător. Într-adevăr, acesta este foarte clar structurat și duce la simplificare în politica agricolă comună. Asta ne dorim cu toții. Simplificare, da. Uh, reglementare de minimis uh, și creare de marjă suplimentară de manevră, foarte important din punctul meu de vedere. Uh, și împărtășesc îngrijorările lui Jim Nicholson, pentru că, într-adevăr, nici eu nu știu dacă vom putea să menținem bugetul în Domeniul uh, exploatațiilor vorbește despre micile exploatații. Eu aș fi dorit să se includă aici și exploatațiile de dimensiuni medii. Un alt lucru care îmi lipsește aici este domeniul bioeconomiei și al silviculturii. Poate că în acest context, uh, unde se vorbește la punctul 16 despre agroturism, ar trebui să se uh, facă această completare, pentru că pe mine mă îngrijorează um, strategia pentru culturile proteaginoase, noi dorim uh, plăți cu plate. Germania este singura țară care nu mai are plăți cu plate și acum dacă în cadrul uh, omnibusului nu se vor mai putea susține uh, culturile uh, proteaginoase, uh, atunci asta fi o problemă pentru noi. Um, într-adevăr, cred că sistemul unor plăți cu plate voluntare ar fi mai potrivit. Și în cadrul regulamentului Omnibus, sigur că se creează un cadru foarte clar, dar acestea trebuie să uh, fie uh, în vigoare cu un termen de tranziție până la uh, intrarea în vigoare a următoarei politici agricole comune, pentru că e nevoie de niște reglementări pentru perioada de tranziție. Uh, în mare, în ceea ce privește organizarea comună a piețelor, sunt mulțumită de ceea ce avem în text și celelalte chestiuni le voi completa prin amendamente. Mulțumesc. Da. Madame Sandra. Mulțumim frumos. Următorul vorbitor. Doamna Sandra Rodriguez, mulțumesc, domnule președinte. Dacă continuăm cu aceeași PAC, ne vom tot plânge în următorii cinci ani Uh, în această propunere nu văd nicio critică față de pacul actual și uh, nu văd nici uh, nimic în afară de haide să facem ceea ce putem. Nu e niciun cuvânt în legătură cu recunoașterea drepturilor agricultorilor. Nu, nu se mm, găsesc acolo elemente concrete în ce privește volatilitatea prețurilor. Uh, se intervine în continuare în mod voluntar în acorduri sectoriale și asta uh, a fost deja un eșec în uh, sectorul uh, lactatelor. Eu cred că trebuie să facem o propunere mult mai ambițioasă, care într-adevăr să garanteze că pe viitor vor exista în Uniunea Europeană în continuare agricultori la nivelul IMM-urilor și cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc, S-a spus deja că trebuie să vedem cum arăta bugetul pentru perioada următoare, în primul rând. Și nu este foarte clar cum anume contribuie agricultura la combaterea schimbărilor climatice, la susținerea biodiversității, cum contribuie la menținerea de locuri de muncă. Dacă nu reușim să arătăm aceste lucruri, ne va fi greu să menținem bugetul. Mi se pare că trebuie făcută legătura aici cu eh, zona rurală. <clears throat> Eh, pentru că spațiul rural trebuie să fie Uh, mult mai puternic pus în lumină pentru a explica cum anume s-ar folosi fondurile și cine ar beneficia de ele. Un alt punct, și o iau de la sfârșit, uh, Uh, spre început, la netul 25. Eu aici nu sunt de acord cu ce se spune aici. Eu cred că banii contribuabililor europeni ar trebui, în primul rând, să fie folosiți pentru o suveranitate alimentară în Europa, pentru a asigura o aprovizionare uh, sigură cu alimente. Banii europeni nu sunt pentru ca să ne jucăm cu ei pe piața globală. Uh, înainte să ne străduim să aducem uh, produse, să importăm produse uh, în Europa care nu respectă aceleași standarde, ar trebui să ne gândim întâi la producția noastră. De asemenea, eu nu cred că ar trebui să folosim bani, banii contribuabililor pentru a îmbogăți niște concerne private de asigurări care să ofere asigurări uh, agricultorilor. Pentru că astfel banii publici sunt folosiți pentru a uh, sprijini profituri private. Nu cred că este o abordare bună. În ceea ce privește volumul de bani care este folosit pentru măsuri de mediu, pentru susținerea biodiversității și așa mai departe. Um, poate că ar fi necesară o uh, cotă obligatorie, de exemplu, să zic 30% cred că ar trebui să fie susținuți agricultorii care își uh, oferă direct produsele uh, consumatorilor, uh, branșei turismului sau restaurantelor. Cred că ar trebui să menționăm acest lucru și ar fi important tocmai pentru că vorbim despre puterea pe care țăranii nu o au pe piață față de distribuitori. Și încă un punct referitor la degresivitate, aceasta ar trebui să fie obligatorie și nu uh, să fie facultativă și ar trebui să existe o plafonare foarte clară peste tot, pentru că nu putem să explicăm cum anume pot să primească marile exploatații sute de mii de euro. Cred că ar trebui să se încheie acest sistem, dar cred că suntem pe drumul cel bun cu domnul Dorfman și uh, de aceea îi mulțumesc pentru acest proiect uh, acum în încheiere. Pan no, rzeczywiście, przed Grazie, Presidente. La relazione Dorfman... Da, mulțumesc, domnule președinte, domnul Zulo. Uh, raportul domnului Dorfman este echilibrat, dar vreau și eu să trec la chestiune, la principiile politice care trebuie salvgardate prin acest raport. Mai întâi de toate, Cred că este foarte îngrijorător, îngrijorător acest nou model, New Delivery Model, care, deși Comisia ne tot dată asigurări, de fapt într-adevăr, creează riscul unei renaționalizări a politicii agricole comune. Deci, a reda statelor membre un control excesiv al politicii teritoriale, dincolo de ceea ce ar trebui să fie un obiectiv comun, e ceva preocupant. Dacă vorbim de politică agricolă comună, atunci e nevoie de o regie, e nevoie de obiective comune, de o coordonare mm, Trebuie să fie eliminate din fașa acele mecanisme care, dacă sunt lăsate la mâna libere concurenție a pieței, ar putea duce la dinamici de concurență neloială. Deci, ar penaliza întregul sector. Astfel încât trebuie să fim atenți la conceptul de convergență externă. Și în acest caz, dacă vorbim de o politică comună, nu putem să nu ținem cont de costul traiului, costul muncii în diversele state membre. Și în acest caz trebuie să fim atenți să nu dăm naștere din nou la politici de concurență neloială. Pe celălalt front, din punctul nostru de vedere, e necesar să introducem mecanisme de premiere, deci să susținem acele exploatații care aduc uh, în teritoriile noastre ceva pozitiv, efecte pozitive, efecte sociale pozitive, efecte economice, efecte de mediu pozitive. Deci o abordare cumva progresivă a ajutorilor care uh, se îndreaptă și împotriva mecanismelor de acaparare a terenilor care uh, practic se constituie bariere la adresa intrării în sector. Următorul vorbitor, mulțumesc domnule președinte. E un raport care vine după comunicarea Comisiei atât de așteptată și anunță dezbaterea privitoare la reforma PAC pentru 2020-2027. Iată, când vedem detaliile necesare pentru programarea precedentei PAC, putem să ne temem că niciun acord definitiv nu va fi găsit înainte a sfârșitul acestei, sfârșitul acestei legislatori. Din păcate, ar trebui să uh, ne reduce, probabil că ni se vor reduce timpul de dezbatere ca să treacă în forță comisia. Trebuie să apărăm agricultura și agricultorilor în interesele statelor membre, dar acest text uh, subliniază punctele 1, 2 și 3 faptul că nu există nicio voință de a da mai multă libertate statelor membre pentru piața unică, limitarea sub, sub, flexibilității pentru a defini regulile de bază, limitarea subsidiarității acordate statelor. Deci, uh, iată un început nu prea bun pentru agricultorul francez care sunt Sigur că la punctul 9 e capital bugetul, trebuie măcar conserva bugetul PAC, mai ales că sunt importante ajutoarele pentru veniturile agricultorilor. Punctul 10 se opune realității consecințelor PAC, care de 10 de ani a dus la concentrarea exploatațiilor și a susținerii de cumpără, cumpărare de terenuri agricole de către uh, străini, apoi politicile ultraliberale au distrus 56% din exploatațiile agricole din Franța și 25% din Uniunea Europeană. Punctul 17 ne vorbește și despre Curtea de Conturi care denunță ineficiența politicii de înverzire, dezvoltarea, uh, susținerea dezvoltării rurale, uh, Vă asigur că e un eșec și gestionarea reformei zonelor defavorizate e un exemplu. Statisticile ne spun că sunt bărbați și femei în mai dificultate. Un punct pozitiv, uh, punctul 25, în care se recunoaște că există un număr, un număr de dificultăți decurgând din acordurile comerciale și solicită consolidarea mecanismelor de salvgardare pentru concurență echitabilă. Cred că trebuie o nouă politică agricolă comună care, într-adevăr, să asigure uh, nevoile alimentare, imitând importul în mod contrar celor spuse domnul Zulo, reglementând prețurile produselor agricole, în beneficiul agricultorilor și PAC trebuie să fie în slujba agricultorilor și a consumatorilor în primul și în primul rând, contra celui de-al doilea capitol, domnule raportor, pe care l-ați dat uitării. Și PAC trebuie să pună în centru deciziei pe agricultor. Și Uniunea Europeană, în forma sa actuală, nu știu dacă e gata de asta. Am mari dubii. Domnul Dantin. Mulțumesc. Raportul amintește că politica agricolă comună rămâne o politică de susținere pentru veniturile agricultorilor. E o susținere la adresa unui sector economic și nu trebuie să uităm asta. Și faptul că se dorește să se abordeze o nouă strategie, nu trebuie să ne facă să uităm că eu cred că noi trebuie să veghem ca regimul de condiționalități al Uniunii Europene să fie o bază comună, într-adevăr, pentru toți agricultorii europeni să nu existe distinții, diferențiere între punere în aplicare între diversele state, că dacă nu ar fi o primă cauză de concurență între noi. Apoi, cred că e important să menținem integritatea pilonului 1, limitând uh, la 30% din alocările financiare la pilonul 1, așa cum e, caz, e cazul la ora actuală pentru înverzire. Sigur că putem fi și mai pragmatici decât ce am făcut până acum cu înverzirea. Încercăm să conciliem și mediul și economia prin toate procedurile de certificare care au putut fi uh, puse la punct în uh, statele membre, agricultura de conservare, agricultura biologică, agricultura inteligentă și așa mai departe, sunt programe în care agricultorii sunt angajați, programe virtuoase. PAC trebuie să permită să recunoaștem asta și cel de doilea pilon al PAC trebuie să însoțească investițiile care sunt necesare în primul pilon ca să evoluăm. Mă gândesc la ce trebuie făcut în ce privește agricultura de precizie și cred că la nivelul organizării uh, diverselor filiere. Sigur, ajutoarele cuplate și-au arătat uh, eficiența, dar de unele singure și-au arătat și limitele. Și cred că bun exemplu al programelor operaționale în sectorul fructelor și legumelor trebuie să ne inspire ca să ajutăm să evolueze și alte sectoare pe plan economic. Și, în fine, nu putem avea PAC fără o adevărată rezervă de criză. Cred că trebuie să prevedem, după cum se și propune, o, o reexaminare a acestei rezerve de criză ca să fie cu adevărat operațională. Domnul Andriu. Mulțumesc. Sigur, trebuie să afirmăm poziția Parlamentului deci raportul lui Herbert e de mare calitate, să spunem că în prealabil trebuie măsuri economice, înainte de uh, reformă trebuie să asigurăm uh, economiile agricultorilor și economia agriculturii și sunt de acord cu multe dintre propuneri, dar trebuie să le mai detaliem pentru că uh, Câteodată uităm de volatilitate, care e marea problemă a agriculturii astăzi și cred că trebuie să ne gândim la un minim de intervenționism, să spunem asta cu forță atunci când uh, piețele vor să le sancționeze. Spun că sistemul de asigurări nu, nu, nu cred că e de ajuns pentru a reglementa acest domeniu. Cred că trebuie să mobilizăm uh, instrumentele de prevenire și gestionarea crizei care acționează asupra volumelor și au influență asupra uh, prețurilor și a spus raportorul și trebuie să revenim asupra rezervei de criză. Trebuie modificat conținutul rezervei de criză și într-adevăr să dăm posibilitatea asta plurianuală. Și uh, noțiunea contraciclică să nu se introducă în această rezervă de criză. În fine, vom mai discuta da, trebuie să reglementăm acest sector. E indispensabil să controlăm piețele dacă vrem să reușim să însoțim această transformare. Un agricultor ca să-și câștige viața trebuie să își asume riscul, să schimbe modelul de producție. Dacă nu e viabil economic, nu va reuși. În al doilea rând, modelul de punere în aplicare aici, spun ce am mai spus, uh, aici trebuie să fim foarte vigilenți să ieșim din logica asta. Eu cred că Comisia, dincolo de simbolism, să nu mai vorbească de contract de obiectiv la nivel național, ci să vorbească de contract operațional. La nivelul instrumentului și acțiunii, acțiunii trebuie să fim atenți și obiectivele să fie de dimensiune europeană și un aspect uh, asupra care trebuie să fim vigilenți e înverzirea. Cred că raportorul nu insistă destul de mult, dar sunt propuneri interesante cu înverzirea pe cele trei niveluri care permit să accelerăm și cât mai mulți agricultori să uh, se ocupe de ecologizarea uh, agriculturii în interesul bunului comun. Mulțumesc, următorul vorbitor. Uh, da, să, să fiu atent și să nu mulțumesc faza tranzitorie după Brexit ar putea să dureze foarte mult, deci această discuție ar putea să ne afecteze și pe noi în Marea Britanie. Mă îngrijorează termenul exploatației de familie, domnule Dorfman. E subiectiv, nu înseamnă nimic, de fapt. Comisia uh, va trebui să vină cu o formulare adecvată. Cum vor defini ei fermele de familie, exploatațiile de familie? Asta e treaba comisiei noastre. Ați spus să lăsăm uh, plafonarea la nivelul statelor membre. Bine. Deci dacă ei reduc uh, sumele plătite în pilonul 1 prin plafonare, până la urmă plățile vor ajunge la pilonul 2. Am fost acum câteva săptămâni la o întâlnire în Parlament, uh, Comisia pentru Buget sau Comisia pentru Control Bugetar și acolo cineva de la Comisie spunea că doar 50% din banii din pilonul al doilea sunt folosiți pentru că normele sunt atât de complicate. Aș dori ca acest lucru să se regăsească în raport, pentru că dacă rămân foarte mulți bani pentru pilonul 2 și apoi banii nu sunt folosiți, toată lumea pierde prietenul meu, domnul Weitz, de la Verz, a spus că trebuie să se spună ceva despre schimbările climatice. Și în ultimele săptămâni, ști, oameni de știință din Polonia, din Marea Britanie și din Statele Unite, utilizând uh, tehnologie de modificare genetică, au ajuns să producă plante care au nevoie doar de 75% din apă pentru a ajunge la maturitate. Deci dumneavoastră spuneți că schimbările climatice vor aduce secete puternice. Știu că aceste rezultate n-au venit din Austria, Franța sau Germania, dar uite că au venit. Ce veți face dumneavoastră? Veți îmbrățișa această tehnologie? Veți uh, felicita pe oamenii de știință? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Heusling! ich weiß nicht, warum Herr Ecknew sich immer noch Uh, nu știu de ce domnul Agnew mai vorbește despre politica agricolă comună. Trebuie să se ocupe de politica din Marea Britanie. Da, mă rog. Uh, domnule Dorfman, trebuie să clarificăm niște chestiuni în raport. În primul rând, trebuie să luăm poziție față de ceea ce spune Comisia Europeană uh, în uh, comunicare. Se, spune, se vorbește despre o renaționalizare și trebuie să luăm o poziție clară împotriva acestui uh, Uh, concept sau acestui fenomen. Și mi-aș dori să văd niște formulări mai dure în uh, raport, uh, în anumite domenii. Nu se vorbește despre obiectivele de biodiversitate, nu se vorbește despre faptul că agricultura nu reușește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Deci, Totuși, uh, și pentru măsurile de mediu trebuie să poată câștiga bani agricultorii și trebuie să subliniem acest lucru. Pentru asta, sigur că e nevoie și de fonduri uh, adecvate uh, în PAC. Eu cred că trebuie să spunem foarte clar că nu putem să lăsăm plafonarea la decizia statelor membre, pentru că suntem într-o politică agricolă comună. Și, dragă Herbert Dorfman, încă un punct. Nu putem să-i cerem comisiei să facă ceva pe piața laptelui. Ce să facă? Să dezvolte instrumente pentru piața laptelui? Nici o șansă. Eu cred că trebuie să ne ocupăm noi, pentru că comisarul mi se pare că e, merge într-o cu totul altă direcție. Și mi-aș dori de asemenea să vorbim mai mult despre politica agricolă comună și să nu uh, folosim banii atât de mult pentru a câștiga piețe externe. Trebuie să uh, nu mai acordăm atât de multă atenție uh, piețelor din exterior și trebuie să spunem foarte clar că lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că altfel nu vom ajunge bine. Plățile cu plate. Eu cred că dacă nu vom mai avea plăți cuplate pe viitor, nu putem să atingem obiectivele. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Denanu soutien euh, public. Da, eu sunt de acord cu uh, susținerea publică țintită pentru exploatațiile familiale, dar cu condiția să definim bine ce sunt aceste exploatații familiale. În general, cred că ajutoarele trebuie să se îndrepte celor care răspund obiectivelor PAC, obiectivul de ocupare și uh, la cei care lucrează într-adevăr în exploatații. Sigur, vorbim de agricultori activi. Apoi trebuie să abandonăm referințele istorice, un fel de uh, asigurări din trecut și trebuie mai multe ajutare pentru teritorii, mai ales celor care au handicap natural și să încurajăm producțiile strategice, de exemplu producția de proteine vegetale sau Uh, uh, alte suprafațe și apoi trebuie plafonate ajutoarele, sigur, deși nu va fi simplu, dar cetățenii europeni uneori sunt șocați de excese în ajutoare și cer mai, mult de susține, cer mai multă susținere pentru lumea rurală și apoi trebuie să introducem și chestiunea migratoare cu dubla idee de a încuraja producerea în țările de migrație și să existe schimburi echitabile între aceste țări și Uniunea Europeană. Mulțumesc! noi Neutscher. Doamna Și eu vreau să folosesc uh, acest timp foarte scurt pentru a mă referi la câteva puncte. În primul rând, nu trebuie să apărăm banii în sine. Banii trebuie să îndeplinească niște obiective. Da, sunt de acord, trebuie să apărăm banii pentru agricultorii noștri cât mai bine putem. Dar, pentru asta ne trebuie niște obiective clare. În al doilea rând, care sunt efectele pe care le-au adus banii până acum. Acestea s-au menționat deja în multe audieri, dar din păcate și în uh, raporturile Curții de Conturi se pare că banii nu și-au uh, îndeplinit scopul. Uh, așadar, efectele trebuie să fie rediscutate și trebuie să existe și transparență. Pentru că deocamdată nu este transparent deloc Uh, e, ușor, e greu de înțeles valorile de referință istorice, cum au fost ele stabilite și faptul că ele continuă. Trebuie să se schimbe sistemul. Și cea mai importantă întrebare, ce se întâmplă cu ecocondiționalitatea în primul pilon? Se tot vorbește că am avea nevoie de asta. Dar eu cred că aici trebuie să ajungem să spunem lucruri pe nume. Cum ar trebui să ajute? Jumătate, cum ar trebui să arate? Jumătate din uh, primul pilon ar trebui să fie folosit pentru niște uh, rezultate pe care agricultorii se poate să le arate, um, astfel încât să fie un venit suplimentar pentru agricultori și doar jumătate să fie plăți pe suprafață sau ar trebui să fie un proport 70 la 30. Deci, cum anume apare ecocondiționalitatea în primul pilon? Mie mi se pare că trebuie să se condiționalizeze 100% banii, pentru că nu există niciun alt domeniu în care să primești bani numai pentru că ai ceva. Dacă ar primi alocațiile pentru copii, pentru uh, câți metri pătrați are camera copiilor, nu cred că am fi o societate foarte bună. Și plafonarea trebuie să rămână la nivel european. Ar fi absolut fals să meargă la statele membre. Proszę, spoglądajcie Państwo w moim kierunku. Vă rog, vă rog să vă uitați la mine, dragi colegi. Doamna Petir. Ce pohvaljujem nacrt izvješća koji je predložio gospodin Dorfman, mišljenje... Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Dorfman. Cred că textul poate fi îmbunătățit și cred că putem să facem acest lucru până când vom obține varianta finală a acestui raport. Politica agricolă comună este importantă pentru spălirea veniturilor agricultorilor Venitul mediu în Croația din agricultură este mai mic față de alte sectoare, venitul obținute din alte sectoare economice, ceea ce face ca ocupația de agricultor să nu fie prea atractivă. Vârsta medie a agricultorilor de asemenea este o problemă. Um, re, reînnoirea uh, generațională este o prioritate pentru noi, însă pentru acest lucru trebuie să îmbunătățim condițiile de acces la capital pentru agricultori și să îndepărtăm discriminările care există în, în continuare. Din păcate, în acest, în, în acest raport nu se spune nimic despre sil, uh, silvicultură și despre uh, biomasă. Vă mulțumesc, următorul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Viitorul buget va avea un rol esențial pentru întregul proces de um, reformare a politicii agricole comune. Drept urmare, trebuie să fim foarte precauți să nu afectăm într-un mod negativ piața unică și să ne asigurăm că politica agricolă comună își păstrează caracterul european. Ne, ne împotrivim aceste idei de renaționalizare și convergența externă este un subiect important. Discutând despre plafonare, trebuie să ne gândim care, care au fost experiențele de până acum cu măsurile europene. Am, am încercat să îi apărăm pe agricultorii activi, de exemplu, și prin propunerile omnibus, acum agricultorii activi vor fi definiți de de către statele membre. Trecând la primul uh, pilon și sprijinul uh, cuplat voluntar, dacă este vorba de exploatațiile agricole de dimensiuni mici și mijlocii, mie mi se pare că acestea ar trebui să se bucure de un sprijin mai mare și de un grad de flexibilitate uh, superior. Deciziile noastre nu trebuie să se bazeze doar pe date statistice, pur statistice, trebuie să ținem cont și de factori uh, politici și social. Domnul De Castro. Mulțumesc. În ceea ce privește flexibilitatea și subsidiaritatea, sunt cuvinte frumoase, dar riscă să se transforme într-o renaționalizare a politicii agricole comune, după cum mulți colegi au spus. Nu dorim așa ceva. Colegul Herbert a făcut o treabă foarte bună. Noi trebuie să consolidăm acum uh, acest document cu claritate, să spunem că Comisia Națională niciodată nu va accepta uh, ca acest New Delivery Model să se transforme într-o, uh, într-un cec în alt pentru statele membre și atunci riscurile de cofinanțare, de corecție, de corecție financiară, de uh, mai mare distorsionare a concurenței, pentru că adesea flexibilitatea se transformă în distorsionarea concurenței. Deci există toate aceste riscuri. În scurtă mea intervenție vreau să subliniez doar un punct. Cum a spus colegul Dorfman, nu există nicio singură posibilitate ca propunerea de lege prezentată la finele lui mai, lunii mai de către comisar aici în Parlament să se poată încheia în această legislatură. Nu există nicio posibilitate. Deci, noi adăugăm incertitudine în ce privește bugetul, adăugăm și incertitudine în ce privește noile reguli și lăsăm, ne lăsăm proprii agricultori în ceață, fără niciun pic de claritate. Trebuie să evităm o astfel de situație, trebuie să evităm ca agricultorii noștri să se regăsească într-un fel de gaură neagră și cum am făcut și cu Omnibus, cum am făcut și cu alte ocazii, în comisia noastră trebuie să le dăm idei clare agricultorilor pentru viitorul lor. Mulțumesc. Pan poseł Archi, Președintele Comisiei Budżetowej. Merci, monsieur. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să felicit pe colegul Herbert Dorfman, spune domnul Artui de la Comisia pentru Bugete, îl felicit pentru proiectul de raport și cred că există o urgență de a, fi, de, de a avea o nouă PAC, dar nu trebuie să ne grăbim prea tare, nu trebuie să ne pripim, dar regulile noi și volumul de credite trebuie să fie cunoscute destul de devreme ca la 1 ianuarie 2021 totul să fie clar. Și vreau să insist asupra necesității coerenței uh, Uh, pentru că veniturile agricultorilor nu depind doar de creditele politice agricole comune, ci depind de negocierile de tratate internaționale și eu aș dori să insistăm asupra uh, necesității unei coerențe, a unei strategii atunci când deschidem negocieri comerciale cu țările din întreaga lume. La ce folosește să dăm uh, bani publici uh, pentru uh, zootehnici, pentru crescători de bovine, dacă după aia îi punem în dificultate sau chiar îi băgăm în faliment din, din, pentru că se încheie anumite acorduri. La fel cum am făcut-o cu Omnibus, cred că e nevoie ca dreptul concurenței să fie coordonat cu necesitatea de a permite agricultorilor să se regrupeze ca să aibă un cuvânt mai greu de spus față cu mm, prelucrarea, industria și distribuția. Și cred că există și exigența de simplitate, pentru că eu foarte greu le explic alegătorilor mei toate subtilitățile politicii agricole comune. Când o politică nu e înțeleasă de cei interesați, atunci nu mai vorbim de politică. Când e, când e vorba de buget, sper că creditele vor fi menținute, dar ca să fie menținute, nu e vorba doar de a convinge pe agricultori. <clears throat> cu, cu ei nu vom avea probleme, dar e vorba de a convinge pe europeni că există un pact între lumea agricolă și cetățenii europeni. Pact care are ca obiect de a asigura suveranitatea și securitatea alimentară dar și de a păstra bunul comun european, binele comun european. E adevărat în domeniul sănătății, în domeniul mediului, în climă. Și aici cred că e foarte important ca europenii să înțeleagă cum se leagă politica agricolă comună de celelalte politici. Trebuie să avem și noi credite care să fie orientate spre cercetare în PAC. Dacă vrem să, să eliminăm glifozatul, trebuie să existe produse de substituție și trebuie să asigurăm finanțarea cercetării pentru a propune agricultorilor uh, când interzicem unul sau altul din produse, să îi convingem că asigură și produse de locuire. Și uh, cred că trebuie să amortizăm crizele și să aducem o contribuție la un sistem de asigurări care mai trebuie definit, dar trebuie și încurajat și, după cum propune raportorul, să uh, ieșim din acest caracter anual al bugetului ca să avem fonduri. Cred că asta e asigurarea care ne-ar putea o permite. Și îmi permit să insist asupra necesității de a evita renaționalizarea politicii agricole comune și să dăm întregul sens acestor trei cuvinte. Politică, agricolă și comună. Mulțumesc pentru atenție. Proszę mi wybaczyć wyjątkowy czas dla pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Cer scuze, spune domnul președinte. Am dat mai mult timp uh, președintelui Comisiei pentru bugete. Sper că o să dați dovadă de aceeași generozitate față de mine când o să iau cuvântul în Comisia pentru bugete. Domnul Bogovici. A, da, vă rog să mă scuzați și vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, hvala Herbert za odlično osnovu za nadaljne delo. Eh, strinjam se s tem. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Îți mulțumesc, Herbert, pentru acest proiect de raport. Sunt de acord cu toate principiile care duc la o simplificare și o la mai bună distribuire a fondurilor. Ai creonat modul în care acest lucru este uh, posibil și sunt de acord cu părerile tale. Când vine vorba de înverzire, Cred că ar trebui să țină mai mult cont de mediul înconjurător pentru că acestea tipuri de, de activități agricole sunt utile pentru protejarea mediului înconjurător. O perioadă de o perioadă de tranziție de asemenea ar fi uh, importantă, însă insist asupra punctelor 15, 16 și 17. Tinerii agricultori, fără agricultori tineri fără venituri decente, pentru aceștia putem să uităm de revitalizarea uh, zonelor uh, rurale. Fără inovare, fără digitalizare a zonei uh, rurale, agricultura și zonele rurale se vor confrunta cu probleme majore pe viitor. Nu trebuie să uităm că există o legătură clară și din, cu tehnologia. Nu avem nevoie doar de orașe inteligente, dar și de zone rurale și de sate inteligente. Domnul președinte, cei dintre dumneavoastră care veți uh, uh, participa la Comisia pentru Pesticide, aveți cuvântul acum. Domnul Tarabel este primul. Salut. Mulțumesc, domnule președinte, salut munca lui Herbert Dorfman, deși cred că trebuie să avem curaj în Comisia Agricolă să mergem poate dincolo de un timing politic 2020-2027, adică perspectivele financiare. Dacă când facem o reformă ambițioasă a PAC, trebuie să depășim termenul ăsta, să ne gândim la un termen mai lung și anume, până la urmă, termenul uh, uh, investițiilor într-un tânăr sau tânăr de 20-30 de ani, asigura venituri prin prețuri agricole mai juste și stabilități pentru o uh, repartiție mai justă a susținerii publice, cu mai mare durabilitate a modului de producție, ca să asigurăm uh, transformarea, traiul agricultorilor, sigur, și trebuie să spun că asta trebuie să însemne că trebuie să mizăm pe dezvoltarea rurală Comitetul Regiunilor adesea emite avizuri pe care nu le prea citim. Un, un raport a fost uh, făcut de colegul nostru Guillaume Cro privitor la viitorul PAC, Guillaume Cross, în fine, un francez socialist, nimeni nu e perfect, o să-mi spune, dar a făcut un raport foarte bun și deci reglementarea pietrelor agricole pentru mine e cel de-al doilea punct esențial și să împiedicăm excedentele și penurile. Un exemplu, am abandonat cotele la lapte, producem lapte praf, prețurile niciodată nu au fost atât de scăzute și agricultorii prost remunerați. Și cine profită? Găsim alte piețe, spune domnul comisar Hogan. Dacă le găsim în Africa, Danone, Nestlé, Lactalis uh, recolonizează practic Africa, recolonizare economică. Agricultorii noștri nu câștigă nimic și agricultorii din Africa sunt în dificultate și beneficiază doar multinaționale. Și un ultim punct, în verzirea, simplificare. Uh, domnul fostul coleg Stefan Lefol spunea să trecem de la constrângeri la contracte cu măsuri lizibile, simple, aplicabile pe teren și acceptate în lumea agricolă nu întotdeauna să fie considerate ca o temere. Încheie, domnule președinte, uh, voi depune amendamente pentru ca uh, ajutoarele să fie recuplate pe, în raport cu tipul de producție, unități de muncă pe hectar și o serie întreagă de criterii, să facem ca mari actori mondiali care nu sunt atât de naivi ca europenii. Președintele întrerupe. Mulțumesc foarte pe scurt. Colegul meu, Jean Artui, a spus practic ca tot ce vreau să spun eu. Adică suntem aproape până anumit număr de puncte. Mulțumesc lui Herbert Dorfman pentru raport. Vă atrag atenția asupra faptului că Comisia de Mediu va face un aviz care va fi votat la sfârșitul lui aprilie și care va da un număr de orientări în materie de mediu Uh, pentru această PAC viitoare și cred că trebuie să fim coerenți în legătură cu lucrările pe care le vom face și în Comisia ENVI și în Comisia AGRI pentru ca PAC să fie mâine în slujba europenilor și agricultorilor care au greaua sarcină să ne hrănească, ca alimentația noastră să fie de, aj- de ajuns pentru toți și să fie și de calitate, sigur, cu respectarea unui număr de criterii de mediu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Colombier. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește mediul, reamintesc că Curtea de Conturi Europeană, într-un raport din 12 decembrie, a spus că înverzirea PAC e mult prea complexă, ajutoarele pentru venit sunt prea complexe și încă niciun beneficiu nu se vede pentru mediu și cred că într-adevăr trebuie să ținem cont de această reflexie că e de bun simț că despre raportul despre care vorbim în seara asta E regretabil faptul că, sigur, e un raport destul de echilibrat, însă e regretabil că nu e destul de ferm în ce privește următoarele puncte. Se menționează printre problemele care le fac, trebuie să le facă față agricultorii, volatilitatea prețurilor. De mai mulți ani de zile această problemă este reală și a lăsat uh, locul unei situații și mai grave, de fapt. E vorba de o criză fără precedent, cu prețuri care se mențin sub costurile de producție într-o majoritate a sectoarelor agricole. E o situație care esențialmente uh, e trecută sub tăcere în raport. Și în contextul ăsta de criză foarte gravă, mențion, uh, menținerea plăților directe, sigur că e indispensabilă pentru supraviețuirea majorității exploatațiilor agricole. Punctul ăsta nu este menționat în raport uh, și la fel, nu se spune că datele utilizate de Comisia Europeană sunt învechite pentru că majoritatea sunt de dinaintea crizei în curs. Și în fine, ONC și tratatul de liber, tratatele de liber schimb nu sunt uh, numite foarte clar ca o amenințare la adresa supraviețuirii sectorului zootehnic. Mă gândesc între altele la CETA și viitorul Mercosur. Recursul anunțat la mecanismul de salvgardare este uh, doar o fata morgana pentru că nu este operabil. După cum s-a văzut uh, în acordurile cu Ucraina, Marocul, Moldova sau Georgia. Vă mulțumesc. Domnul Domnul McCarthy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cei dintre noi care dorim să păstrăm sau chiar să mărim bugetul PAC, trebuie să înțelegem că trebuie să corectăm deficiențele actuale și inegalitățile actuale. Deci dacă vom tolera în continuare situații ca în Irlanda, uh, plățile agricultorilor uh, sunt foarte mici, sub alte sectoare economice și astfel subminăm, de fapt, uh, sprijinul pentru PAC în rândul agricultorilor. Totul e în ordine, sper. Deci, dacă dorim în același timp să ne ocupăm cu toată seriozitatea de schimbările climatice, sprijinând uh, acordul de liber schimb cu partenere de pe partea cealaltă a planetei, de unde importăm apoi uh, produse agricole, cred că acest lucru va deveni mai degrabă o parte a problemelor viitoare, nu a soluțiilor uh, viitoare. Deci trebuie să dăm dovadă de seriozitate dacă ne dorim să-i uh, convingem pe cetățenii europeni să accepte un buget suplimentar la PAC. Pentru acest lucru va trebui să îndepărtăm inegalitățile care există acum în, în PAC. Domnul Huitema, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc domnului uh, Doșman pentru proiectul de raport. Am o observație cu caracter general vis-a-vis -vis de acest uh, raport de fiecare dată există această reacție la politica existentă de a o modifica și există și temerea că PAC se va schimba într-un mod dramatic. Eu aș propune să facem un pas înapoi, să începem să ne întrebăm ce ne dorim ca politica agricolă comună să, o, să atingă. Aceasta este gândită în cicluri de șapte ani și acum trebuie să discutăm de, de deciziile care vor avea consecințe peste 10 ani. Deci acum este momentul să ne gândim la ce, care sunt obiectivele pe care dorim să le trasăm pentru PAC, în loc să începem să discutăm despre piloni, diferite modele care ar trebui să fie respectate și care nu, dar trebuie să ne gândim la ce ne dorim în primul rând. Pentru mine două obiective sunt importante. În primul rând, îmbunătățirea competitivității agricultorilor. În acest moment, uh, mulți agricultori folosesc uh, sprijinul financiar pentru a uh, supraviețui. Nu investesc banii respectiv pentru a-și transforma exploatațiile agricole în unele mai competitive discutând despre uh, mecanisme de criză, nu facem decât ca, uh, să, ca agricultorii respectivi să depindă de, aceste, de acest sprijin financiar. Ei trebuie să aibă mijloacele pentru a investi în inovare, pentru a depinde mai puțin de sprijinul bugetar pe care îl primesc de la, uh, de la Bruxelles. Și apoi, durabilitatea. Trebuie să ne gândim cum, sector, cum va putea sectorul agricol să funcționeze mai bine pentru ca a atinge uh, aceste obiective de dezvoltare durabilă. Domnul Flanagan, vă mulțumesc. Mulțumesc și lui Herbert Dorfman pentru munca sa și uh, aș dori să-i, dacă tot mulțumim tuturor, aș dori să-i mulțumesc și mamei mele care m-a născut. Discutăm despre ce dorim să să obținem până la urmă. Până la urmă, în mod ideal, ar fi să atragem mai mulți oameni în sectorul agricol și pentru acest lucru agricultorii trebuie să primească un preț corect pentru ceea ce produc. Un preț care să le permită nu doar să uh, supra, uh, supraviețuiască, dar să nu fie forțați să lucreze câmpurile pentru nimic o mai, trebuie să avem uh, o mai bună distribuire a plăților în PAC, pentru că acest lucru nu se întâmplă cu siguranță în uh, Republica Irlanda. Apoi, uh, agricultorii trebuie să fie plătiți pentru serviciile pe care le aduc în beneficiul întregii societăți. Dacă uh, Uh, facem acest lucru, am îmbunătăți veniturile agricultorilor. Discutăm de înnoirea generațiilor în sectorul uh, uh agricol. Cred că nu există vreun alt uh, sector care să fie atât de puțin atrăgător. Nimeni nu dorește să intre într-o activitate economică unde, de fapt, aduce bani de acasă, nu uh, merge cu bani, uh, bani acasă de pe urma activităților sale. Nimeni nu ar dori să fie un frizer, de exemplu, dacă așa ar arăta uh, viața sa. În uh, acest moment încercăm să ne ocupăm și de cei care uh, sunt pensionari. Uh, cred că trebuie să dăm mai multe fonduri pentru a-i atrage pe tineri. Și, în fine, uh, Uh, în acest raport se discută ideea revizuirii plăților uh, istorice, se menționează și ideea unui sprijin financiar mai țintit înspre uh, exploatațiile agricole de familie. Se referă de, de asemenea la faptul, de fapt, se ignoră faptul că creăm o problemă cu acordurile de liber schimb. Deci ar trebui să nu mai semnăm acordurile de liber schimb care uh, au consecințe atât de negative pentru agricultorii noștri. Următoarea vorbitoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la următoarele idei. Viitoarea politică agricolă comună ar trebui să garanteze venituri suficiente Uh, pentru, uh, pentru agricultori peste tot în Uniunea Europeană. Ar trebui să ne asigurăm de asemenea că plățile directe uh, se apropie din punctul de vedere al sumelor absolute, pentru că există diferențe prea mari între statele membre. Valorile de referință istorice ar trebui să fie revizuite și uh, Uh, modificate după, abia după o perioadă de tranziție. Ar trebui să îmbunătățim accesul, intrarea tinerilor în uh, sectorul agricol. Rezerva de, uh, pusă deoparte pentru situațiile de, de criză ar trebui să fie desfințată, ar trebui să poată fi posibil transferul de fonduri de la un pilon la celălalt, de exemplu pentru sectorul uh, laptelui. Eu consider că avem nevoie de o politică agricolă comună europeană. Produse din state terțe ar trebui să poată fi importate în Uniunea Europeană doar dacă respectă standardele de uh, calitate Um, europene și, domnule Dorfman, regret faptul că nu ați făcut trimitere la programul POSEI în, uh, în uh, proiectul dumneavoastră de raport. În același timp, este important să ținem cont de caracteristicile um, regiunile, caracteristicile regiunilor ultraperiferice, mm, în Comisia Envi, de exemplu, s-a cerut uh, sporirea fondurilor la programul POSEI și sper că se va ține cont de aceste idei în raportul Comisiei Agri. Nu mai avem foarte mult timp la, la dispoziție pentru a discuta toate aceste uh, aspecte, însă ar trebui să încercăm să reducem povara administrativă. Bove, Bun, nu reiau marele discursul privitoare la suveranitate alimentară, chestiunea climei sau uh, liberul schimb. Da, sunt toate aceste probleme, însă voi vorbi despre lucruri care poate încă n-au fost menționate. În primul rând, bugetul și politici agricole și articularea lor. Marele pericol astăzi uh, pe care îl văd eu că va sosi e că sunt propuneri foarte frumoase cu care sunt de acord, că oricum le propusesem noi deja în mandatul trecut, plafonarea ajutoarelor. Însă astăzi, ce văd eu că va veni, e că atunci când Comisia ne vorbește de plafonarea ajutoarelor, în spatele acestor cuvinte, obiectivul ar fi diminuarea volumului de ajutoare, volumului PAC. Deci, e doar o propunere nu pentru o mai bună repartizare sau pentru a finanța alte politici, ci pentru a reduce PAC. Deci, nu mă las înșelat de acest discurs. În al doilea rând, ultima PAC, când s-a vorbit de repartizarea între statele membre a ajutoarelor directe pentru agricultorii din primul pilon, atunci ne-am dat seama că dacă așteptam regula așa cum era ea astăzi, ă, trebuia să avem 30 de ani înainte de a avea repartizarea între agricultorii din Europa de vest și cei din est. Trebuie ca obiectivul să fie armonizarea în maximum 10 ani a ajutorilor între est și vest. Pentru că dacă nu, creăm o criză în interiorul Uniunii Europene. Asta e, asta e alt element important. Apoi un element de conjunctură și anume cum vom propune ajutoare în, în situații de criză când știm că deja tenarea instrumentelor de uh, gestionare a producției, mă gândesc, de exemplu, la lapte, vă duce la criză pe care deja o vedem în următoarea lună sau în următoarele două luni. Suntem într-o situație absurdă și cred că, într-adevăr, trebuie să avem o dezbatere pe fond. Dar eu nu vreau să dezbatem fără ca la nivelul bugetului să, avem, uh, să nu avem vreo garanție financiară a menținerii ajutoarelor. Nu la Parlament e îngrijorarea, ci la statele membre. Mulțumesc. Sí, eu quiero darle las gracias al... Da, următoarea uh, vorbitare, mulțumesc domnului Dorfman pentru că face o treabă foarte bună și sunt de acord cu liniile generale. Vreau să repet, vreau să menționez două lucruri care poate nu s-au spus până acum, că uh, nu avem timp mult, nu avem suficient timp la dispoziție, trebuie să atragem atenția Comisiei Europene asupra acestui, acestui probleme și apoi în acest document cred că ar trebui să profităm de șansă pentru a susține inovarea, tehnologia, dezvoltarea produs, noile evoluții în agricultură. Cred că trebuie să fim mai atenți, de exemplu, agricultura integrată este un instrument cu care agricultorii uh, sunt din ce în ce mai familiarizați, dar noi n-am făcut un efort suficient pentru a recunoaștem. Cred că aici ar trebui să orientăm mai bine lucrurile noastre. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Să mai felicitar e agradecer o Sr. Dorfman pe următorii. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Dorfman pentru raport. Acest model de punere în aplicare propus de comisie, pe care îl preluați uh, în uh, raport, um, spune că statele membre ar trebui să intervină doar în situații specifice. Statele membre însă ar trebui să aibă posibilitatea, ca și până acum, să um, ia măsuri uh, atunci când este nevoie. Acest lucru, indiferent dacă simplificăm mai mult lucrurile. Și sigur ar trebui să urmărim în continuare convergența. <coughs> Primul și cel de-al doilea pilon au naturi diferite și ar trebui să fie văzuți independent unul de celălalt în ceea ce privește convergența exterioară. Organizarea comună a piețelor este foarte importantă dacă ne gândim la crizele prin care am trecut. Avem nevoie de uh, să prevedem niște măsuri de prevenire a crizelor și în gestionarea crizelor avem nevoie de instrumente europene, astfel încât și în uh, crize uh, de natură extremă să putem să intervenim rapid. Uh, E nevoie de asemenea și uh, de atenție care să fie acordată sectorului uh, apiculturii. Și domnul Dorfman, sunt sigur, este deschis uh, față de ideile noastre și va lua în considerare. Domnul Buda. Domnule președinte, foarte pe scurt, uh, sigur că apreciem acest raport uh, și efortul colegilor noștri, însă mă îngrijorează foarte mult, domnule Dorman, prevederile de la articolul 13, unde vorbiți de situația plăților directe și de faptul că acestea se vor face ținând cont de condițiile socioeconomice, de costurile de producție uh, diferite și de sumele primite uh, de statele membre în cadrul pilonului 2. Stimați colegi, eu vin dintr-o țară din estul Europei. Noi suferim de pe urma faptului că avem niște plăți directe mult mai mici comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii uh, Europene, în condițiile în care suntem actori pe aceeași piață și de aceea cred că trebuie să fie pentru noi un obiectiv cât se poate de serios ca aceste plăți să fie linearizate într-o oarecare măsură, sigur ținând cont de anumite aspecte care diferențiază statele membre, dar nu putem să acceptăm ca mai departe, după 2020, să avem plăți sau, să, ca, sau ca diferențele dintre plățile care, pe care le primesc statele din estul Europei să fie atât de mari comparativ cu statele din uh, vestul Europei. Și mai am o chestiune legată de ceea ce înseamnă nevoia de a se lega acordarea plăților, în opinia mea, chiar dacă poate nu, nu toți fermierii vor acest lucru, de ceea ce înseamnă productivitatea pe care o dă o fermă. Pentru că atunci am uh, aruncat și aceste discuții pe care le, poartă unii și alții legat de faptul că dăm prea mulți bani în zona agriculturii și de ce dăm atât de, mult, uh, atât de mulți bani în zona agriculturii. Uh, închei prin a spune următoarea chestiune. Pentru cei care, uh, am văzut și în seara asta, unii colegi puneau, mă rog, să semnul întrebării, de ce trebuie să dăm atât de mulți bani în agricultură? Dacă astăzi cineva mănâncă o friptură cu 20 de euro, este pentru că să dau acești bani în agricultură. Dacă de mâine, să, din cauza Brexitului, sau dăm bani la migrație, sau în altă parte, să știe că vor mânca o friptură cu 60 de euro sau poate cu 100 de euro sau, în cel mai rău caz, vor mânca produse din uh, alte state pline de hormoni sau de antibiotice. Mulțumesc! vielen Dank. Äh, aus Zeitgründen nur drei Anmerkungen. Erstens finde ich gut, dass Herbert Dorfmann das Angebot des Kommissars. Mulțumesc. În primul rând, cred că este foarte bine că domnul Dorfman uh, uh, preia ideea comisiei. Eu cred că trebuie să nu uităm că agricultorul este în, în centrul intereselor noastre. În ceea ce privește degresivitatea, cred că este corect ca și degresivitatea și plafonarea să fie în mâinile statelor membre. Uh, de exemplu, o exploatație de 30 de hectare din Bavaria, care poate ne pare mică, este la nivel european una mare. Sau invers. Există anumite exploatații care au foarte mulți angajați, unde trebuie să plătească toate cheltuielile legate de sănătate, de contribuțiile sociale și așa mai departe. Toate aceste decizii e mai bine să fie luate la nivel naționale. Europa nu poate să reglementeze aici. Și apoi mă bucur că vorbește domnul Dortman despre o perioadă de tranziție, dacă nu reușim să încheiem reforma, pentru că agricultorii noștri au nevoie de o securitate în planificare și e clar că avem nevoie de niște prevederi de tranziție uh, pentru politica agricolă comună. Mulțumesc. Madame Catalina. Kiitokset puheenjohtajalle ja kiitokset herra Dorfmanille. Doamna Katainen, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu, domnului Dorfman, pentru acest raport echilibrat. Vorbim despre veniturile agricultorilor și e foarte bine că luăm în considerare acest lucru. Câteva propuneri de îmbunătățire. În ceea ce privește pilonul 1 și pilonul 2, se spune în text că specificitățile naționale ar trebui să fie luate în considerare. Însă, dacă ne uităm la plățile directe, atunci vedem uh, diferențe naționale. Și ce se întâmplă atunci cu micile exploatații? <clears throat> Să nu le lăsăm să se piardă. Trebuie să susținem în mod activ uh, micile întreprinderi și pe noi agricultori. Și mi se pare că agricultura ecologică este neglijată. Aceste programe sunt surse importante de venit pentru mulți agricultori. Și eu vin dintr-un stat membru care a aderat de curând uh, și de aceea vreau să se trimită în Finlanda o delegație agri unde putem să uh, discutăm tocmai chestiunile foarte concrete. Mulțumesc! Domnul Necov, mulțumesc, domnule președinte. La obiect, o chestiune foarte importantă pentru mine este acapararea terenurilor care e o mare problemă în multe state membre și asta e o mare problemă și în ceea ce privește atragerea de noi agricultori. Trebuie să găsim o soluție pentru acest fenomen, o soluție echilibrată între ajutoare și activitate. Fie să susținem mai mult adevărații producători, fie să oferim uh, prime pentru crearea de locuri de muncă. Piața comună are norme comune, însă producătorii europeni se confruntă cu aceleași uh, provocări. Schimbări climatice, um, boli ale plantelor, animalelor, Bulgaria, Croația, Finlanda, România. Uh, oamenii de acolo nu pot să înțeleagă diferențele foarte mari la subvenții, deși avem cu toții, ne confruntăm cu toții cu aceleași probleme. Pentru soluționarea acelorași probleme, eu cred că și subvențiile ar trebui să fie aceleași. Europenii din toate părțile Europei se așteaptă la un tratament egal. Mulțumesc. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil op de eerste plaats zeggen, wij moeten de boeren gaan Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Cred că ar trebui să-i uh, recompensăm pe agricultori, nu să-i încurcăm. Și sunt de acord uh, cu președintele Comisiei pentru Bugete. Agricultorii joacă un rol foarte important și pentru alte sectoare uh, economice. Să ne uităm la directiva cadru pentru apă, uh, directiva habitat, directiva privind păsările. Toate acestea sunt importante și agricultorii își aduc o contribuție importantă aici. E nevoie de mai multă coerență între aceste sectoare care sunt diferite. Mă uit la doamna McGuinness. De exemplu, avem nevoie de mai multe alimente, de mai multe produse, dar pentru asta agricultorii trebuie să primească banii pe care îi merită. Uh, este o, Uh, contradicție aici și trebuie să împăcăm și capra și varza. Da, eu sunt de acord că um, micile întreprinderi familiale trebuie să fie susținute pentru că multinaționalele o să se descurce foarte bine, dar trebuie să ne asigurăm că și dezvoltarea rurală um, primește atenție, nu doar agricultura. Și e important să se facă legături și cu alte domenii, să se atragă banuri din, să se atragă bani din fondul Juncker. Uh, în țara mea, de exemplu, um, oamenii se întreabă ce o să se întâmple după ce se termină PAC. Cred că a trebuit, a venit momentul să-i recompensăm pe fermierii noștri, nu să le creăm obstacole și trebuie să privim lucrurile într-un context mai amplu. Dar uh, cred că acum suntem la un moment de uh, cotitură. Au, kad padarytas didelis darbas, bet Mulțumesc! Uh, da, <clears throat> eu văd că s-a depus foarte multă muncă la acest raport, însă în continuare trebuie să mai lucrăm la el pentru a ajunge la un consens. Eu vorbesc cu foarte mulți agricultori și aceștia îmi spun problemele lor. Odată, această tendință de renaționalizare. Uh, aceasta creează foarte multă îngrijorare. Vedem că falia între statele membre nu se Uh, nu se strânge, nu devine mai mică și să nu uh, cădem acum uh, în capcană. Acesta este momentul la care să încercăm să creăm condiții egale pentru că suntem cu toții pe aceeași piață. Așadar, și ajutoarele trebuie să fie egale. Și încă un lucru care nu este justificat. Eu cred că nu este bine ca oamenii din țările estice să lucreze în vest, uh, sezonier, la cules de căpșune și când se întorc acasă, nici măcar să nu aibă bani suficienți pentru a-și putea uh, duce existența la propria lor, uh, în propria lor gospodărie. Deci trebuie să se corecteze această situație. Dacă dorim aceleași condiții, atunci trebuie să vedem cum anume se poate ajunge la aceste condiții. Trebuie să spunem tare și clar că prin susținerea agricultorilor, de fapt, consolidăm și poziția consumatorilor. Pentru că în prețurile produselor din magazine se reflectă munca agricultorilor și subvențiile acordate acestora apreciez eforturile depuse de domnul dorfmann uh, privind acest raport care este un raport bun însă susțin punctul de vedere al, uh, exprimat anterior de colegul meu privind plățile directe și echilibrarea lor între statele membre tocmai pentru a elimina diferențele socioeconomice. sugerez să redefinim noțiunea de distribuiri echitabile uh, a plăților directe în folosul tuturor statelor membre Uh, de asemenea, vreau să atrag atenția că trebuie să admitem asupra unei chestiuni, și anume Europa se confruntă cu o provocare foarte, important, foarte importantă, îmbătrânirea populației. Și consider că un element esențial este sprijinirea tinerilor agricultori pentru viitor. De fapt, eu o consider ca fiind o prioritate a politicii agricole comune de după 2020 Deși s-au făcut eforturi și până acum în acest sens, reînnoirea generațiilor este departe de a fi asigurată, ceea ce are un impact negativ asupra economiilor teritoriilor. Trebuie să ne gândim la instrumente noi și simple de asistență pentru instalarea tinerilor în mediul rural, pentru modernizarea fermelor existente și transmiterea ștafetei între generații, dar și pentru retehnologizarea fermelor și adaptarea lor la noile tehnologii, și cu accent pe măsurile de stimulare a unor activități antreprenoriale și oportunități suplimentare în vederea generării de venituri din activitatea de agroturism și a protejării agriculturii sprijinite de comunitate și furnizări de servicii sociale în zone rurale de calitate învățământ de calitate infrastructură servicii de sănătate. fără aceste servicii colaterale este foarte greu să convingem tinerii să mute la țară de fapt să locuiască acolo și să și formeze familii în mediul rural. Mulțumesc. Pani prezident McGuinness. Doamna președinte McGuinness. Chair, um, it's been... Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte interesant să ascult diferitele păreri exprimate în această seară. Uh, proiectul de raport al lui uh, a domnului uh, Dorfman l-am trimis la șapte organizații din Irlanda și și aceste organizații au avut reacții diferite față de acest raport. Și mă tem că acest, amend- acest raport, prin multitudinea de amendamente, va fi ucis uh, și vom pierde până la urmă esența sa. Deci cred că ar trebui să facem un pas înapoi, pentru că se, aceste discuții sunt foarte emotive, dar trebuie să cădem de acord asupra unui concept. Ce, ce înțelegem printr-o exploatație uh, agricolă de familie? Uh, Cred că există în Europa diferențe foarte mari între asemenea exploatații agricole de familie, inclusiv în interiorul unor state membre. Și apoi, plafonarea uh, plăților într-un mod degresiv. Oare ar trebui să permitem statelor membre să stabilească această plafonare sau este o decizie care trebuie să o luăm pe plan european? Foarte mulți v-ați referit la tinerii agricultori și cred că am încercat în trecut să le dăm o prioritate, o importanță mai mare și poate ar trebui să găsim, să creăm o schemă care să le fie dedicată în mod special. Dar există și alte aspecte din exteriorul acestui raport care sunt importante. Aș dori să văd cum arată propunerea Comisiei Europene privind um, cum ar trebui să arate privind uh, lanțul alimentar. Și pro- Principala mea îngrijorare este că vom depune atât de multe amendamente acestui raport încât nu va mai putea, nu va mai transmite un mesaj clar uh, Comisiei Europene. Este un avertisment pe care îl transmit colegilor și mulțumesc lui Albert din nou. Domnul președinte, să sperăm că propunerea legislativă privind lanțul alimentar va fi făcută publică, așa cum uh, s-a promis, cel mai târziu în uh, luna aprilie. Și dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul la o oră atât de târzie din zi sau din seară. Salutăm raportul domnului uh, Dorfman, mi se pare că este un foarte bun punct de plecare și o contribuție utilă pentru Um, propunerea legislativă pe care o vom face. Din multe puncte de vedere, um, sunt reflectate ideile proprii ale Comisiei în acest proiect de raport și aș dori să mă refer în mod specific la mult discutatul New Delivery Model, nou model de furnizare. Și aș dori să clarific un punct. Din punctul nostru de vedere, acest model nou va acoperi ambii uh, piloni ai uh, uh, PAC, și primul pilon, cât și dezvoltarea uh, rurală. Tocmai pentru a exista o coerență uh, a modului în care interacționează cei doi piloni. S-au exprimat foarte multe îngrijorări vis-a-vis -vis de acest nou New Delivery Model, în primul rând un posibil risc de renaționalizare a politicii agricole comune, o altă îngrijorare se referă la regionalizare. Aș dori să vă asigur, în primul rând, că nu intenționăm să renaționalizăm PAC și acest model nu permite, de fapt, o renaționalizare a PAC ne-am dorit să există suficientă clauză de salvgardare uh, pe plan european care să permită un caracter cu adevărat comun al politicii agricole. Însă, pentru prima dată sunt, uh, stabilit, uh, sunt stabilite obiective comune, indicatori comuni care permit stabilirea acestor obiective pe plan european, ceea ce înseamnă un cadru foarte ferm uh, din punct de vedere al caracterului european al, al politicii agri, uh, agricole comune. Ne vom uh, asigura că există o structură de guvernanță suficient de solidă pentru ca uh, PAC să fie uh, gestionată la fel de bine la fața locului în toate statele membre și în total, dacă luăm toate aceste elemente, cred că există argumente pentru a răspunde criticilor care consideră că PAC nu ar mai fi o politică comună. În ceea ce privește regionalizarea, am auzit îngrijorări vis-a-vis -vis de posibilitatea ca acest nou model să uh, nu mai permită statelor membre să introducă uh, plăți directe în primul pilon și intervenții uh, rurale de dezvoltare regională în al doilea uh, pilon. Da, statele membre au posibilitatea să permită planificările la nivel național, la nivel regional, în funcție de prioritățile stabilite în sectorul agricol sau de dezvoltare rurală. Deci noi nu dorim să intervenim Uh, când vine vorba de separarea puterilor și a competențelor între nivelurile autorităților din statele membre. Apoi, intervenții privind uh, fondul uh, acestui proiect de raport. Cu toții suntem de acord că trebuie să-i sprijinim mai mult, mai mult pe tineri, să insistă pe, să insista mult pe gestionarea riscului. În, în acest moment am examinat și am aprobat uh, riscurile de gestionare a riscurilor din al doilea pilon în uh, contextul propunerii Omnibus pe care am uh, negociat-o cu succes anul trecut și aceste instrumente trebuie să, se, trebuie să funcționeze în mod eficient, nu doar în, prim, în al doilea pilon, dar și în cadrul primului pilon. Și în ultimul rând, tot pe fond, noua arhitectură de mediu. Au fost exprimate critici vis-a-vis -vis de înverzire, s-a făcut trimitere și la raportul Curții Europene de Conturi și cred că în comunicarea Comisiei Europene am încercat să răspundem criticilor exprimate de Curtea de Conturi vis-a-vis -vis de înverzire. Am învățat, am tras învățămintele necesare, să nu mai avem trei niveluri diferite, ci doar două niveluri, un sistem obligatoriu pentru toate exploatațiile agricole din Europa și un sistem voluntar, flexibil, care uh, poate să se regăsească atât în primul cât și în al doilea pilon și care oferă astfel statelor membre flexibilitatea necesară pentru a crea măsuri de mediu care să răspundă nevoilor locale și astfel am putea să îmbunătățim performanța generală a structurii, arhitecturii de mediu a PAC, ceea ce este o prioritate pentru Comisia Europeană. Am luat notă de faptul că mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la chestiunile bugetare, la necesitatea unor uh, fonduri uh, suficiente. Știți că până acum Comisia Europeană a păstrat uh, tăcerea pe acest subiect pentru că va veni propunerea concretă privind viitorul cadru financiar multianual în data de 2 mai în mod oficial și după aceea vom putea discuta toate aceste aspecte bugetare. Și apoi, calendarul, așa cum a spus și domnul De Castro, Comisia intenționează să vină cu propunerea legislativă la sfârșitul lunii mai și dacă este să mă uit la, la calendarul Comisiei dumneavoastră, am înțeles că doriți să adoptați acest raport până în data de 17 mai ar fi un uh, moment oportun pentru adoptarea acestui raport, pentru că astfel am putea încă să ținem cont de uh, conținutul acestui raport um, înainte de a definitiva propunerea uh, legislativă a Comisiei Europene. În câteva săptămâni o să vedem care este forma finală acestui raport și știți prea bine că Comisia Europeană întotdeauna ține cont de părerea uh, Comagri. Și nu în ultimul rând, am notat de asemenea preocupările și cererea unei perioade de tranziție formulată de mulți dintre dumneavoastră. Știți că și știm, înțelegem prea bine că, în, că statele membre vor avea nevoie de o perioadă de timp, poate chiar mai lungă decât uh, data trecută pentru punerea în aplicare a noilor norme, statele membre trebuie să-și uh, modifice sistemele astfel încât acestea să funcționeze într-un mod eficace. Ne vom asigura că statele membre dispun de o perioadă de timp suficient de lungă pentru a înțelege care este esența noilor norme și pentru a-și adapta Uh, sistemele noilor norme. Nu trebuie să ne pripim, pentru că doar așa modelul uh, se va ridica la înălțimea ambițiilor pe care uh, le dorim pentru el. Vă mulțumesc. Domnul Dorfman. Ja, ich möchte mich zuerst einmal bedanken. Ich hatte den Eindruck, wir hatten eine sehr konstruktive aus. În primul rând vreau să mulțumesc. Am uh, senzația că am avut o dezbatere foarte constructivă în această seară, cu foarte multe contribuții interesante și vreau să mulțumesc călduros colegilor pentru acestea. Și sigur, acum mi-ar fi absolut imposibil să răspund la peste 30 de intervenții, de aceea uh, o să fac o intervenție scurtă pentru că e destul de târziu. Eu cred și mi se pare că asta am auzit și de la colegi, că atunci când e vorba de acest nou model, uh, nu ar trebui de la bun început să-l batem în cuie. Nu putem să spunem că gata, acum am reglementat uh, politica agricolă comună și relații dintre Uniunea Europeană și statele membre. Uh, sigur că acesta nu va fi fără birocrație și perfectă, dar important este să ducă la simplificare. Am auzit de la mai mulți colegi că acest nou model trebuie să fie foarte atent monitorizat uh, sub diverse aspecte. În primul rând, să ducă într-adevăr la o simplificare, nu să mute doar competențe de la nivelul european la nivelul statelor membre. În al doilea rând, duce la o renaționalizare, așa cum au spus mai mulți colegi, ce se întâmplă cu competențele regionale. Apoi, acest raport pe care l-am scris Sigur că uh, nu poate să fie exhaustiv. Uh, nu pretind că nu am, mi-au scăpat anumite lucruri. Uh, am conștientizat acest lucru în cursul dezbaterii. Sigur, cât de importantă este silvicultura, de exemplu, regiunea ultraperif- ultraperiferice, programul POSEI, um, apicultura, um, toate aceste elemente sunt importante, sigur, și de aceea voi încerca să le integrez în raport. Sunt sigur că Uh, vor uh, veni amendamente și uh, cu mare plăcere le voi, uh, le voi aborda împreună cu raportorii din umbră pentru a completa raportul. De asemenea, am luat notă de faptul că în cadrul arhitecturii uh, de ecologizare ar trebui să fim puțin mai clari. Am încercat să descriu mai clar anumite lucruri în raport. Domnului Iar vreau să-i spun că, sigur, fiecare poate să interpreteze cum vrea. Eu nu am spus că degresivitatea și plafonarea trebuie să fie în, la latitudinea statelor membre. Am spus că plățile pentru primul hectar și degresivitatea în întreaga Uniune Europeană ar trebui să fie obligatorii și doar plafonarea să treacă în competența statelor membre. Deci vreau să clarific uh, acest lucru pentru că s-au referit la el mulți colegi. Apoi, sigur, sunt conștient de faptul că foarte mulți colegi vorbesc despre uh, statele lor și de diferențele de plăți între statele membre, sigur că acest lucru este foarte important de luat în considerare. Și uh, spre sfârșit, uh, doamna McGuinness s-a spus că poate acest raport nu ar trebui să fie amendat până la moarte. Și Sigur că nu vreau să mă ating de dreptul colegilor de a formula amendamente, însă cred și sunt de acord aici cu Merit McGuinness că ar trebui să încercăm să ne punem de acord asupra unei serii de aspecte importante care au fost menționate în dezbatere uh, pentru a se vedea unde este majoritatea în Parlament, care este poziția care se poate reprezenta Parlamentul European, pentru că numai atunci are rost, are logică uh, acest raport. Dacă avem o poziție clară, puternică, un semnal în direcția Comisiei, care să preia aceste elemente importante pentru noi și dacă cumva Comisia nu le va uh, prelua, atunci noi avem dreptul în continuare să uh, continuăm munca legislativă pe elementele care sunt importante pentru noi. Deci e important să avem o poziție clară pe aspectele importante uh, Uh, și să um, evităm uh, dorința de a include toate detaliile și a pierde cumva această claritate a raportului. Și încă, uh, pe final, în ceea ce privește calendarul, cred că ne e tuturor foarte clar că va fi destul de greu dacă va fi posibil să încheiem această, report, această reformă în mandatul nostru. Dar obiectivul cred că ar trebui să fie acela de a lucra la propuneri legislative și de a le vota. Dacă nu am avea acest obiectiv, atunci nici nu are rost după vară să mai lucrăm, pentru că toată munca va fi în van. Uh, poziționarea Parlamentului uh, trebuie să uh, aibă loc până atunci Și de asta va depinde ce vom face în a doua jumătate a anului 2018. Ehm, de aceea am vrut foarte rapid să prezint acest raport, rugămintea fiind ehm, să putem să transmitem comisarului eh, acest raport după ce îl eh, votăm și eh, mă refer numai, nu doar la votul în Comisia Agri, ci la votul în plenul Parlamentului European, care să poziționeze Parlamentul European în această dezbatere. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Și eu am două minute, am nevoie de două minute și jumătate pentru intervenție. Da, flexibilitate, da, renaționalizare, nu. Avem un nou model care cere noi instrumente și, sigur, totul ar trebui să fie sub controlul Comisiei, astfel încât să ne asigurăm că se respectă în continuare principiul competitivității. Sigur că există anumite zone avantajate, altele dezavantajate. Trebuie să fim atenți la micile exploatații. Cred că 30% dintre ferme ar trebui să fie acoperite de nivelul 1 și 70% să rămână sub principiul ecocondiționalității. Dacă am include 30% în noul model păstrând 70% pentru ecocondiționalitate, acest principiu va fi respectat și sunt sigur că și statele membre vor fi de acord. Inovarea, sigur, este foarte importantă pentru o agricultură durabilă. Mă refer la o bună inovare, digitalizare, noi soluții. E o nouă eră pentru agricultură aceste instrumente trebuie să ducă la dezvoltarea uh, fermelor noastre, uh, să ne ajute să evaluăm uh, condițiile climatice, uh, să combatem bolile, dăunătorii și așa mai departe. Problema renoirii generațiilor și a veniturilor pentru fermieri sunt foarte mari. O altă mare problemă pe care trebuie să o discutăm este aceea că politica agricolă comună nu este doar pentru agricultori, este și pentru consumatori și pentru mediu, uh, toți beneficiem de pe urma acesteia, beneficiem de pe urma prețurilor scăzute. Sigur, calendarul uh, va fi uh, decis în funcție de voința politică a tuturor actorilor implicați um, și dumneavoastră ați contribuit deja la accelerarea calendarului, ați muncit din greu. Avem regulamentul Omnibus, care este o soluție bună, care deschide acest teren uh, Uh, astfel încât să nu trebuiască să reinventăm politica agricolă comună, ci doar să perfecționăm anumite sisteme. Și aș dori să fac apel la toți colegii care doresc să depună amendamente, să depună cât mai puține amendamente posibil. Și comisia ne urmărește dezbaterile. Nu avem nevoie acum de soluții de-a gata dumneavoastră știți foarte bine care sunt obiectivele. Important este să le implementați în propunerile legislative la Comisie, pentru că știți și care sunt obiectivele noastre. Noul Parlament European și noua Comisie Europeană poate că vor revizui doar Uh, documentele noastre, politica agricolă comună. Nu știm ce se va întâmpla, dar e important să ajungem împreună la o soluție bună. Amendamentele pot fi depuse până pe 19 martie. Pe 19 martie nu va avea loc nici o reuniune de comisie. Așadar, vă rog, folosiți această zi pentru a vă șlefui amendamentele astfel încât să puteți să le depuneți într-o formă cât mai bună posibil și vom avea reuniunea comisiei noastre pe data de 20. Mai avem încă puțin timp. Președintele mulțumește interpreților și dorește tuturor o seară plăcută și sigur mulțumim raportorului și tuturor raportorilor din umbră și tuturor participanților.